vor primi o copie, declar ședința închisă și vă mulțumesc tuturor. Mulțumim domnului și domnul comisar și președintele mulțumește și interpreților. O seară plăcută, o cine plăcută, deși în Polonia se spune că la micul dejun e bine să fii singur, la prânz cu prietenii, cina preferabil cu dușmanii. Ședința închisă.